wanneer zij het dossier overnemen, dit in een zeer vroeg stadium van hun voorzitterschapsperiode kunnen afhandelen. Mevrouw de voorzitter, eh, dames en heren, misschien nog een laatste... Eh, ...rezolvat cât mai repede posibil eh, pe durata președinției maghiare. Un alt punct important, doamnelor și domnilor, și asta cred că va fi și concluzia, mai sunt și punctele pe care eu le înscriu la capitolul chestiuni externe. În toamnă vor exista negocieri pe tema uh, sectorului pescăresc și știm că programul va fi foarte încărcat. Consiliul va pregăti în octombrie și noiembrie uh, negocierile anuale cu Norvegia. ICAT-ul va figura din nou pe agenda noastră de discuții pentru că e nevoie de un mandat pentru Consiliul în ceea ce privește negocierile legate de tonul roșu și asta cu ocazia întâlnirii anuale de la Paris. Știm că pregătirile pentru Paris, pentru ședin, întâlnirea la Paris vor fi destul de grele și că decizii dificile vor trebui să fie luate, tocmai pentru a avea o politică de pescuit rezonabilă în acest domeniu. Și încă o dată, eu sunt convins că un parteneriat între pescari și comunitatea științifică va fi unul uh, hotărător în acest uh, domeniu. Apoi, nu uitați că mai avem și uh, negocierile de aderare pen, cu, pentru Islanda. Uh, aspectul pescăresc va fi unul deosebit de important pentru acest proces de aderare al Islandiei, poate chiar unul capital, determinant. Vom urmări acest dosar îndeaproape. Deci, doamnelor și domnilor, doamna președinte, în încheiere aș dori să spun că, vedeți, Uh, programul nostru este unul foarte încărcat pentru cel de-al doilea semestru al anului 2010 și plec de la ideea că după o vară frumoasă vom fi cu toții odihniți, plini de energie pentru a relua munca. Și cred eu că lunile ce vor urma vor fi deosebit de importante și ne vor permite să punem bazele unei cooperări durabile pas cu pas, program după, cu program, vom reuși să dezvoltăm pe termen lung o politică ce va, de pescuit ce va permite pescarilor să trăiască din venituri decente și care va permite consumatorilor europeni să beneficieze în continuare de pește. Uh, vă mulțumesc pentru atenție, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la toate întrebările pe care le veți avea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Consiliului. Trecem acum la dezbatere, exact așa cum facem de obicei, vom da mai întâi cuvântul coordonatorilor, vom avea o primă rundă de intervenții din partea coordonatorilor, după care dumneavoastră veți avea posibilitatea să răspundeți și apoi deputații vor avea din nou ocazia să ia cuvântul. Știm foarte bine că dumneavoastră trebuie să plecați la ora 10, deci ne vom încadra în timp. Mai întâi aș dori să dau cuvântul din partea PPE, doamnei Petrao Neveș. Vă rog cu toții, pe scurt, uh, în așa fel încât să aibă toată lumea ocazia de a se exprima. Eu começo por uh, saudar o Sr. Ministro e desejar-lhe as maiores felicidades para esta sua função ați venit reprezentantului președinției uh, și felicitări pentru noul post uh, și succes pentru președinție. Ce ne-a spus este foarte interesant și extrem de clar. Am văzut care sunt prioritățile pe care vă veți axa. Însă, nu cred că situația este așa de dramatică pe cât se spune. Într-adevăr, planurile sunt ambițioase, implementarea lor cere eforturi. Programul dumneavoastră mi se pare destul de încărcat, însă să știți că eu cred că este și realist și e un punct de plecare foarte bun, aș zice eu. De-a lungul uh, discursului dumneavoastră apare mereu și mereu un subiect și anume relația, legătura între pescari și oamenii de știință, cercetători. Deci, preocupări socioeconomice, dar și lucruri legate de protecția mediului. Eh, oricare ar fi subiectul pe care îl abordăm, este o chestiune care interesează foarte mult și Parlamentul nostru. Eh, reforma PCP-ului transmite un mesaj clar al Parlamentului uh, care spune că reforma pescuitului are acești uh, trei piloni, social, economic și de mediu, cu accent pe păstrarea, mm, protecția ecosistemelor. Deci ne trebuie un echilibru între aceste aspecte și nu va fi ușor, știu foarte bine acest lucru, dar uh, Cred că ne vom îndeplini obiectivele urmând calea pe care ne-ați indicat-o și eu zic să o apucăm pe acest drum. Aș dori să subliniez uh, ceea ce am mai spus deja. Uh, mă refer încă o dată la această cooperare între pescari și oamenii de știință. Unor este greu să punem, să aducem împreună aceste două lumi, o problemă poate de comunicare, însă poate nu este așa de greu pe cât pare la prima vedere. Președinția belgiană cred că poate foarte bine să încerce să apropile pozițiile celor două părți în interesul pescuitului. Și nu cred că este așa de greu pe cât pare. Ne trebuie o bună comunicare eh, și așa mai departe. Pescarii se plâng că, sau înțeleg de fapt că la un moment dat nu o să mai fie pește, nici resurse halieutice suficiente, cercetătorii înțeleg sau ar trebui să înțeleagă că pescuitul nu poate să fie o activitate care să fie întreruptă dintr-o dată. Este vorba de ceva ce va continua, un sector care va continua. Și aș reveni acum și la relațiile între cele trei instituții și relația cu Parlamentul nostru, pentru că situația s-a schimbat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. O să uh, intrăm în al doilea semestru de existență uh, al Parlamentului nostru sub uh, auspiciile tratatului de la Lisabona și relațiile, sau mai bine zis, prerogativele fiecăruia trebuie să fie foarte clar clare pentru toată lumea. Inclusiv, aș spune, Consiliul, uh, Comisia trebuie să înțeleagă care sunt competențele, noile competențe ale Parlamentului. Parlamentul rămâne instituția cea mai reprezentativă. Noi suntem aleși direct uh, și intenția noastră este de a avea un consens uh, real pentru a promova interesele pescuitului european trebuie noi, Parlamentul, să fim prezenți la toate nivelurile de decizie și să contribuim la un viitor durabil, sustenabil al sectorului pescuitului. Și deci contăm uh, pe cooperarea cu dumneavoastră uh, și ne dorim să fim prezenți, cum am spus, în toate forurile de decizie uh, și să vă transmitem concluziile la care am ajuns, uh, consensul uh, la care am ajuns și să influențăm uh, și noi deciziile politice care se iau la nivel comunitar. Planurile pe termen mediu și lung vizând, vizând durabilitatea, negocierile cu Islanda și aici trebuie să ne implicăm foarte mult, zic eu. Mulțumesc foarte mult! Bun, spune doamna președinte, cred că trebuie să mergem puțin mai repede. Da, doamnă Rodus, vă dau cuvântul, însă înainte de toate aș dori ca coordonatorii să nu depășească 3 minute timp de lucru, că după aceea nu mai rămâne timp pentru ceilalți. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur uh, foarte mult de ceea ce ați spus dumneavoastră. Sigur, vă salut și vă urez bun venit întâi. Uh, vreau să salut faptul că Dumneavoastră doriți să colaborați foarte intensiv cu lumea științifică, altfel dacă nu avem date științifice pe care să ne bazăm, atunci uh, nu vom putea niciodată să preluăm controlul uh, asupra pescuitului. Deci mă bucur că aveți această abordare. Și eu consider că experiența pescarilor trebuie să fie de asemenea exploatată. Trebuie să găsim modalități pentru ca să ajungem la jurnalele, să le zic așa, jurnalele pescarilor, astfel încât acestea să fie pregătiți să ne prezinte datele lor. Pentru că întotdeauna când vizitez comunitatea științifică, înțeleg că ei ar dori aceste date, dar pescarii uh, nu vor să le remită din uh, motive de lipsă de încredere. Deci dacă am reușit să implicăm și pe pescari în această activitate, facilitate de colectare de date ar fi minunat. De aceea salută ideea acestui simpozion și vreau uh, să uh, profit de invitația dumneavoastră să vin la simpozion, simpozion și sper că vor veni și mulți colegi ca să discutăm această problematică. Vreau să vorbesc despre două probleme. Odată, procesul de aderare al Islandei. Cred că aici noi, Comisia de Pescuit, avem niște probleme destul de grele și cred că vom avea nevoie de susținerea dumneavoastră pentru că Uh, Islanda dorește să-și protejeze uh, propria activitate de pescuit, în același timp aderând la Uniunea Europeană și nu se pot face amândouă lucrurile în același timp. De aceea va trebui să negociem foarte intens și cred că dacă avem uh, o abordare unită, atunci vom ajunge, vom obține mai mult decât dacă pur și simplu ne informăm sau chiar mai mult decât atât, nu colaborăm deloc și vreau să ajung la acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului, despre care ați vorbit doar uh, puțin, uh, le-ați schițat. Pentru noi, e, aceste acorduri sunt o mare problemă. Vreau să fac trimitere doar la uh, ceea ce a spus doamna Fraga mai devreme. Suntem uh, consternați faptul că, de faptul că Consiliul nu ne permite să fim observatori la negocieri. Credem că, conform tratatului de la Lisabona, avem acest drept și vreau să vă rog să militați în cadrul Consiliului pentru ca acest lucru să devină posibil și ieri am discutat foarte intens. Suntem cu toții de acord că nu putem să acceptăm așa ceva, să fim excluși din aceste negocieri. De asemenea, în acest context, trebuie să vă spun că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sunt întotdeauna o, o chestiune de conflict, pentru că trebuie luate multe lucruri în considerare, ca durabilitatea, dezvoltarea drepturile omului, dar și interesele economice în același timp. Așadar, în comisia noastră, noi avem conflicte serioase Așadar, trebuie să fim foarte bine informați pentru ca să putem la sfârșit să luăm niște decizii bune. Așadar, acestea fiind spuse, vă doresc uh, succes și vă mulțumesc pentru prezentare. Eh, mulțumesc, doamnă Roduști. Din partea grupului ALDE, domnul Gallagher, care este și raportor pentru programul multianual legat de Stavridul Negru. Aveți cuvântul pentru 3 minute. Mulțumesc, uh, felicitări pentru că vă intrați în funcție, mulțumim pentru că ne împărtășiți prioritățile, programul de lucru pe următoarele șase luni și mult succes! Uh, știu că sunt limitat de timp și așa că uh, nu o să revin la ceea ce ne-ați spus legat de cote, standarde, revizuirea politicilor. Sunt multe, multe, multe de făcut, însă totuși aș dori să mă concentrez foarte clar pe anumite chestiuni pe care dumneavoastră puteți să le faceți, să sprijiniți sectorul pescuitului în următoarele șase luni. Avem o situație foarte proastă legată de uh, macro. Știți foarte bine că este uh, vorba de un pește care este pescuit în Uniunea Europeană, insule Feroe, Irlanda, Norvegia. Ne trebuie o abordare durabilă, dar nu putem să o facem singuri și este clar că e nevoie de o acțiune la nivelul statelor. Ați discutat cu Norvegia săptămâna trecută, uh, luna trecut, anul trecut, pardon, dar nu s-a ajuns nicio problemă, nicio rezolvare, dar sperăm că nu va dura nici 10 ani. Islanda a crescut cota de la 4.000 de tone la um, 130.000 de tone, deci o creștere foarte, foarte mare uh, pentru acest pește. N-are nimic de a face acest lucru cu acordul de aderare a Islandei, pentru că acest acord uh, dacă această situație durează încă 2-3 ani, nu o să mai fie nici, uh, niciun fel de macro în uh, apele respective. Deci situația este chiar urgentă. Aveți un rol de jucat. Comisia, prin achi, poate să ia o poziție extrem de fermă și puteți să înțelegeți că în timpul discuțiilor de aderare trebuie să puneți o condiție foarte clară legată de situația aceasta S-ar putea ca viitorul sau viitorul lumea să vă judece în funcție de succesul registrat sau de eșecul înregistrat pe acest dosar. Aș mai spune ceva. Când am primit uh, raportul respectiv din partea Comisiei PEș, m-am întâlnit cu Consiliul și la acea vreme am fost foarte, foarte impresionat, am lucrat foarte bine împreună. Și bineînțeles că știm foarte bine ce Uh, poziția avut irlandezii față tratatul de la Lisabona. Uh, acum lucrurile apar la suprafață și eu cred că aceste noi confuzii care apar uh, provin din faptul că Consiliul nu a ascultat suficient ce dorim. Suntem acum confruntați cu o situație în care sfaturile, consilierea pe care a cerut-o Consiliul nu este ceea ce dorea să audă. Uh, Eh, știți foarte bine că e vorba de temeiul juridic, articolul 32.2 sau 30, 42.2 sau 3 din tratat, aici e un punct nevralgic. Bineînțeles că ne dorim să lucrăm cu Consiliul pentru a rezolva această problemă. În sfârșit, aș dori să spun că uh, cunoștințele științifice sunt importante. Uh, foarte bine, însă e important să ascultăm ce ne spun și părțile interesate din sector, uh, breasla aceasta a pescarilor, organizațiile regionale și una dintre principalele măsuri luate a fost uh, stabilirea celor RAC, Regional Advisory Council, o măsură excelentă, ele ar trebui să fie mai mult implicate. Uh, deci, iată, domnule președinte, vă așteptăm la cotitură, ca să zic așa, vom vedea ce veți face și să știți că, de fapt, problema cea mare este cea cu macroul din Islanda și sper că deveni o, deveni o prioritate pe agenda dumneavoastră. Uh, mă gândesc și la buget uh, aici. Nu cred că uh, trebuie să așteptăm să treacă timpul. Dumneavoastră trebuie să luați taurul de coane, președinția aceasta sau cea viitoare. Ați vorbit despre... E vorba și despre acele aruncări în mare care trebuie să atingă nivelul 0. Mulțumesc foarte mult! Oricum îl dau cuvântul doamnei Lovin, coordonatoare. Trei minute aveți. Te incomand. Bine ați venit, domnule ministru. Am auzit cu mult interes Uh, care sunt prioritățile pe următoarele șase luni în ceea ce privește reforma politicii comune de pescuit, PCP. Ați pus accentul, mi se pare mie, pe părerea comunității științifice. Ați vorbit despre TAC și despre cote care trebuiau să se, sau ar trebui să se bazeze pe aceste opinii ale oamenilor de știință. Ne-a spus că este simplu, însă, de fapt, nu este așa de simplu. Cred că ați identificat adevăratele probleme cu care ne confruntăm. Situația, de fapt, este una catastrofică. Mai mult de 80% din stocuri sunt supraexploatate. Asta înseamnă că uh, mergem dincolo de acele limite biologice Bineînțeles că trebuie să ascultăm uh, avizul oamenilor de știință, însă ce dorește președinția belgiană pentru a face într-adevăr ceva pentru a ieși din impas? Încă o chestiune. Cum va uh, reacționa președinția belgiană vis-a-vis -vis de TAC și de cote? Uh, odată ce uh, știm care este părerea comunității științifice, bun, ce facem? Știm ce ne spun oamenii de știință. Dacă am fi urmat sfatul uh, oamenilor de știință acum, de acum 10 ani, nu ne-am fi găsit în situația de față. Sectorul pescuitului nu s-ar găsi în această situație dificilă o situație în care nimeni nu are de câștigat. Deci, care este atitudinea dumneavoastră a președinției Belgiei față de starea actuală? Mm, știm că e nevoie de un sprijin economic. Așa că aș dori să, să aud mai multe legate de acel compromis care ar trebui să se existe între termenul scurt și durabilitatea sau sustenabilitatea sectorului pescului, pescuitului. Pentru că, bineînțeles, că, că în ce privește caracterul durabil al pescuitului, aici oamenii de știință au un rol aparte în negocierea cotelor. Și ne-ați mai spus un lucru, și anume, sau aș dori să știu uh, cum vedeți situația de față. Cred că supraexploatarea resurselor de pescuit este o mare, mare problemă. Așteptăm uh, cu interes uh, o reformă a, a PCP-ului. Și domnul Gallagher a vorbit uh, pe bună de toate despre acele aruncări în mare. Uh, e adevărat, va trebui să interzicem pur și simplu aruncările în mare. Trebuie ca Parlamentul European să fie un adevărat observator al acestor negocieri. Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea coordonatorilor, domnul Bacic are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte. Vă urez succes uh, în timpul președinției belgiene și aș atrage atenția asupra unui aspect pe care l-ați menționat, foarte important, lipsa unor adevărate informații cu caracter științific. Deseori nu avem date fiabile și această lipsă de informații uh, ne duce să facem, să luăm anumite uh, măsuri decizii legate de cote și de TAC. Iată de unde provin multe dintre problemele legate de uh, modul în care abordăm noi pescuitul și evaluăm stocurile. Deci, e o chestiune absolut uh, fundamentală, cercetarea științifică. Și, în acest sens, v-aș întreba dacă odată cu acest simpozion pe care doriți să organizați, nu vă gândiți așa ca parte a eforturilor dumneavoastră legate de reforma PCP, să faceți ceva și în acest sens. Eu aș exprima aici câteva îngrijorări, pentru că Uh, sunt lucruri care nu sunt noi, le discutam de ani de zile. Multe dintre planuri sunt deja gata, așa că acum trebuie să acționăm. Lipsa de acțiune sau a nu acționa uh, înseamnă că nu luăm în calcul problemele uh, pescarilor și că nici planurile noastre nu sunt deloc implementate. În sfârșit, aș mai aborda un aspect legat de ce se preconizează în legătură cu reforma PCP-ului, și anume acele transferuri de cote care provoacă anumite temeri uh, și s-ar putea să ducă la greutăți suplimentare. Care este poziția dumneavoastră? Cum veți implementa astfel de măsuri? Vă mulțumesc! Mulțumesc și în continuare, domnule ministru, dacă doriți deja să răspundeți la aceste câteva comentarii, după care va urma o a doua rundă de întrebări din partea deputaților. Aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru uh, sprijinul acordat și pentru comentariile făcute. Este foarte important să fim pragmatici când vine vorba de abordarea acestor probleme. Doamna Patrau a spus aici lucruri foarte pertinente. Trebuie să identificăm, așa cum trebuie, problemele și să înțelegem ce avem de făcut pe următoarele șase luni și ce se poate face în următoarele șase luni și, bineînțeles, acest lucru trebuie să fie și comunicat uh, către dumneavoastră, Comisia PEș, ca să existe într-adevăr un schimb de vederi uh, adecvat. Mai mulți colegi au vorbit despre acel simpoziu, simpozion și de asemenea, despre relația între sectorul pescuitului și oamenii de știință. Îmi pare bine că susțineți inițiativa noastră și văd că sunteți în asentimentul nostru. Vă preocupă și dumneavoastră acest uh, subiect. Aș atrage atenția asupra acestei probleme a comunicării. Într-adevăr, simpozionul, simpozionul va aborda mai multe teme, dintre care aceasta a comunicării. Așa că Cred că aici uh, comunicarea trebuie să devină uh, sau este o chestiune absolut pertinentă. Doamna Rodost a vorbit pe bună dreptate despre faptul că, da, oamenii de știință dau dovadă de o mare deschidere. Uh, deci, reiau, spune domnul președinte, deci oameni de știință se arată deschiși, dar și pescarii, sectorul trebuie să aibă la fel o atitudine absolut deschisă. Mi-ați spus că există încă reticențe din partea sectorului pescuitului. Noi sperăm că în acest impozion am aduce sau vom aduce la masa de discuții cele două părți și subiectele abordate eh, vor fi discutate cu multă deschidere, cu multă transparență abordând de toate aceste aspecte la care v-ați referit dumneavoastră. Doamna Lovin, aveți dreptate. Atunci când ne spuneți că toată această discuție despre dovezile științifice și avizul științific, e bine, discuția aceasta nu este deloc simplă tot ce se întâmplă sau tot ce se discută despre stocurile de pește și de pescuitul durabil. Sunt chestiuni care nu pot fi rezolvate sau abordate decât dacă acceptăm părerea, avizul oamenilor de știință. Este exact ceea ce ne dorim noi la președinția belgiană să obținem, într-adevăr, în mod permanent, continuu, aceste avizuri științifice. Pentru anumite stocuri este chiar fundamental, esențial uh, să vedem ce putem să facem pentru a stimula acest schimb de informații, pentru că suntem convinși că abordarea științifică, latura științifică, uh, este absolut esențială pentru un pescuit durabil. Iată de ce uh, Consider că ceea ce ne-ați spus sunt lucruri absolut uh, importante. Vă mulțumesc pentru sprijin. Ne vom angaja pe această cale. Că despre simpozion ne-ați întrebat mai multe detalii privind organizarea acestuia. Ei bine, uh, scopul este de a, a, a, a vedea în ce mod opiniile oamenilor de știință se întâmplă îmbină sau se întâlnesc cu cele ale realităților din sectorul științific. Cum pot fi transmuse în realitate recomandările uh, lumii științifice? În ce privește macroul, domnule Gallagher ne-a vorbit uh, pe șleau despre acest subiect în timpul uh, prezentării mele vorbisem sau avusesem o abordare mai uh, generală, o să încerc să fiu mai specific. Ne-ați întrebat dacă acordul are șanse de izbândă în 2010, dacă am înțeles eu bine. Ei bine, negocierile continuă. Insulele Faroe, Norvegia, Islanda, statele în, uh, în chestiune um, au emis păreri atât de diferite încât nu s-a ajuns niciun acord în 2010 în ce privește accesul. Uh, și când vine vorba de uh, de deci ce, cerea, ce cereau cele feroe, nici Norvegia, nici Uniunea Europeană nu erau gata să accepte aceste concesii. Sperăm un acord în 2011. Noi, la președinția belgiană, vom încerca totuși ajungerea la un acord în această toamnă și vă rog să Uh, susținem uh, tot ce se întâmplă la Comisie, la Consiliu, pentru a ajunge la un acord uh, între toate statele. Sunt conștient de gravitatea situației, inclusiv pentru statele direct vizate. Și vreau să vă spun foarte clar că la Consiliul din 29 iunie, comisarul de resort s-a angajat pentru a exercita mai multă presiune asupra Islandei uh, și vreau să spun că doamna comisar poate conta pe sprijinul nostru. Președinția belgiană își va lua în serios rolul de mediator la reuniunea de coordonare între statele membre și comisie. Președinția noastră va susține, deci, și va însoți comisia în toate acțiunile inițiate împotriva acelor state care nu respectă pescuitul uh, durabil uh, care vizează stocurile amenințate, supraexploatate. Cred că problem, întrebările care mi-au fost puse legate de reforma PCP sunt și acestea extrem de importante. Uh, nu avem intenția de a veni cu uh, acte legislative care să însoțească reforma PCP. În timpul președinției noastre Bineînțeles că începând din vara 2000, anului 2011, președinția maghiară va veni cu un pachet legislativ în acest sens. Contribuția noastră va fi de altă natură. Am spus-o deja. E vorba de acel simpozion pe care îl vom organiza și vreau să spun așa în trecere că Comisia Europeană va organiza o conferință asupra acestei reforme pe 16 noiembrie și uh, mă bucur că avem această inițiativă. S-a mai pus aici o întrebare legată de uh, felul în care uh, vom măsura succesul nostru. Tot ce pot să vă spun este că noi ne dorim o politică a pescuitului performantă, puternică, solidă, orientată spre viitor este ceea ce dorim noi. Bineînțeles că am inițiat deja contacte, discuții și chiar negocieri pentru a apropia pozițiile unora și altora. Părerile sunt, bineînțeles, diferite. Situația nu este simplă, însă, încă o dată, nu vom veni cu propuneri legislative formale înainte de vara lui 2011 de exemplu, accesul la anumite zone. Uh, nu discutăm acest lucru. Tax și cota, cotele, resursele halieutice. Uh, dorim ca aceste lucruri să rămână în continuare de resortul statelor membre. Există totuși o voință uh, de a fi cumva sau de a influența o anumită abordare mai selectivă, de a descuraja cât mai mult aruncările în apă, avizul științific important, mai multe posibilități de reînnoire și investiții în flote, un sector mai productiv, simplificat, organizare a pieței, o mai bună organizare a pieței, măsuri tehnice. Ne dorim, de asemenea, o consolidare a acestor consilii consultative regionale, RAC, așa cum mi s-a sugerat și aici. O altă întrebare mi s-a uh, adresat legată de transferul drepturilor de captură. La ora actuală, Comisia Europeană uh, are în vedere o serie de posibilități, de scenarii unul dintre acestea ar fi transferul drepturilor individuale. La Consiliul Informal de la Vigo, președintea dumneavoastră a fost prezentă și am abordat acest aspect. Și aș spune că marea majoritate a participanților nu era împotriva principiului transferabilității. Însă, unii dintre acești participanți considerau că statele membre trebuie să decidă de modalitățile clare de punere în aplicare și deci de alte detalii. Bineînțeles, ă, doamnă președinte, ați vorbit dumneavoastră aici despre următorul aspect, și anume despre această intrare în vigoare a tratatului de la Lisabona, care dă un ă, nou rol diferitelor instituții. Ă, ne confruntăm cu anumite cereri din partea Parlamentului, din partea comisiei dumneavoastră. Deci cereri de a fi implicați în toate aceste negocieri. În primul rând, și de fapt am mai spus acest lucru, tratatul de la Lisabona are consecințe foarte substanțiale și trebuie să respectăm prerogativele dumneavoastră sub egida tratatului de la Lisabona. Însă, știu că s-au pus aici mai multe întrebări eh, președinților precedente suedeză și spaniolă mai multe întrebări, mai multe cereri de acest gen, uh, este foarte important ca tratatul să fie respectat ad literam, dar și uh, în general în spiritul său. Este important să putem să cooperăm în mod cât se poate de constructiv, aș mai zice eu. Este absolut esențial ca mm, colaboratorii mei și ceilalți membrii echipei să vă țină la curent cât mai mult și mai bine posibil despre ce se întâmplă, însă când vine vorba de negocieri, știu care este poziția dumneavoastră, care este poziția Parlamentului și e, trebuie să recunoaștem că Comisia a fost uh, destul de clară în acest sens Totuși, cred că marja de cooperare rămâne destul de vastă. Importantă este, deci, continuarea cooperării. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările vreau să verific. În orice caz, cred că am reacționat la principalele observații făcute aici și aștept acum următoarea rundă de discuții și întrebări. Mulțumesc. Voi pasarea dar la palabrelor din... Mulțumesc, domnule ministru, și acum voi da cuvântul uh, deputaților care au uh, cerut să ia cuvântul și nu uitați că avem o limită de timp până la ora 10 și un sfert. Doamna Bilboa, domnul Sanchez Presedo, nu știu dacă mai dorește cineva. Mai întâi va avea cuvântul domnul uh, Stevenson, vicepreședintele nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte în exercițiu, mă bucur că aveți o atitudine atât de robustă în ceea ce privește situația macroului, spune vorbitorul, și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Gallagher. Dânsul a spus că problema macroului nu este parte din uh, negocierile de aderare ale Islandei și eu cred că este parte din uh, problema aderării Islandei. Atitudinea față de practici uh, durabile și responsabile de pescuit, dat fiindcă pescuitul este principal principalul domeniu de activitate uh, pe care Islanda îl aduce în Uniunea Europeană va fi absolut esențială și dacă ei acționează în acest domeniu în mod irresponsabil, atunci ar trebui să le spunem fără nicio urmă de îndoială și să ne dăm seama fără nicio urmă de îndoială că acest lucru ar putea să aibă uh, uh, impact asupra atitudinii noastre față de ei când ne gândim să-i primim ca membru cu dreptul de plin în Uniunea Europeană. În ceea ce privește tacurile și cotele, și aici se uh, leagă uh, de ceea ce a spus dumneavoastră cu privire la colaborarea cu lumea științifică. Eu uh, cred că uh, Uh, în această în discuție din această iarnă avem nevoie de uh, avi, un aviz preliminar pentru tacuri și cote. În uh, Marea Nordului se spune că mortalitatea peștilor a crescut din nou, iar pe baza informațiilor, lumea științifică ne recomandă reduceri suplimentare. În anii trecuți am crescut aceste reduceri, am scăzut numărul de zile de pescuit și totuși nivelul mortalității crește. Așadar, reducerea numărului de zile pe mare nu funcționează. Știu că reforma PCP va uh, aborda sisteme de gestionare alternative, dar pur și simplu reduceri ale zilelor de pescuit și ale eforturilor de pescuit în această iarnă, nu, aceste măsuri nu vor opri creșterea mortalității în, uh, a stocurilor de pești. Deci trebuie să vedem ce alte măsuri uh, putem să utilizăm. Mai mult decât atât, uh, Lumea științifică a, a avut uh, niște, a formit uh, niște informații inexacte și ICES ne-au, uh, ne-au spus, de fapt, că nu pot să ne oferă o analiză adecvată a stocurilor de pești, pentru că anumite state membre, ca Franța, statele de jos și țara dumneavoastră, nu au dezvăluit uh, cifrele indicative cu privire la aruncările în mare. Deci, E foarte important ca toate statele membre să respecte regulile, astfel încât să putem cele mai bune evaluări științifice posibile. Și vreau să vă rog, domnule președinte, să vă asigurați că țara dumneavoastră, precum și Franța și țările de jos, furnizează informațiile necesare privind aruncările în mare, astfel încât să putem să ajungem la niște concluzii mai bine fundamentate înainte să propunem noi reduceri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stevenson, doamna Luvan. El plan plurianual de la anchoa. Deci dumneavoastră sunteți uh, raportor pentru planul multianual pentru anchoa. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Mai întâi aș dori să vă spun că sunt de acord asupra faptului că e nevoie de rentabilitate și durabilitate. Dar dacă ne uităm în urmă, vedem că această ecuație, care poate este sinceră, nu este una adevărată. Trebuie să ținem seama de posibilitățile pe care le-am avut în trecut, și anume de a pescui anșoa. Anșoa, pescuitul a fost suspendat timp de uh, 5 ani sau merluciul, de asemenea. Nu putem vorbi de rentabilitate în aceste dosare. Poate că ar fi nevoie de o gândire mai aprofundată, inovatoare, când vorbim de pescuit, sustenabilitate, durabilitate. În al doilea rând, dumneavoastră ați vorbit despre colaborarea care trebuie să existe între lumea științifică, cercetătorii și sectorul pescăresc. Eu cred că dacă avem instrumente, acest lucru poate să fie realizat și voi lua un exemplu, un exemplu concret, Anșoa, un, sub, un subiect pe care eu îl cunosc foarte bine. Cunosc foarte bine uh, acest subiect pentru că ține de regiunea de unde vin eu. Colaborarea științifică este una deosebit de uh, interesantă. E nevoie de un pescuit durabil, pentru că oamenii aceștia trăiesc din și pentru această mare. De aceea, eu Aș dori să vă întreb că această transpunere în fapt a colaborării între latura științifică și latura economică trebuie să se facă într-un mod instituțional. Putem lucra cu mai multă transparență, atât din partea Parlamentului, din partea Consiliului, din partea Comisiei. Pentru că un lucru m-a surprins pe mine și anume lipsa de transparență cu care lucrăm uneori, mai ales când subiectele sau dosarele ajung la nivelul Consiliului. Vă spun acest lucru în mod sincer, pentru că eu văd cum se întâmplă lucrurile în jurul meu. Și știm foarte bine că statele au o anumită autoritate și o anumită competență, anumite competențe și încearcă întotdeauna să dilueze competențele celorlalte instituții. Dumneavoastră sunteți cel care ați menționat transparența. Eu sunt favorabilă acestei idei și am uh, încercat întotdeauna în munca mea, prin anumite programe și proiecte concrete, să aducem mai multă transparență în uh, munca noastră de zi cu zi. Nu putem cere sectorului să colaboreze mai bine și mai mult și, pe de altă parte, să nu dăm dovadă de transparența necesară la nivel instituțional. În al treilea rând, A existat o colaborare clară între, în anumite domenii între sectorul pescăresc și sectorul științific. În domeniul hamsiilor a existat o astfel de colaborare, colaborare concretă. Institutele de cercetare științifică, și mă refer aici la Institutul Spaniol uh, de cercetare uh, în domeniul pescuitului uh, din țara Bascilor, a colaborat foarte bine cu mediul pescăresc și rezultatele obținute sunt tocmai rodul acestei colaborări. pentru că dorința inițială era ca sectorul acesta să fie unul rentabil. Și plecând de la aceste idei, aș fi vrut ca președinția belgiană să pună un accent mai mare pe uh, importanța pe care o are acest sector. De câte ori vorbim despre pescuit, există o imagine negativă a pescarilor, celor, a celor care muncesc în domeniu. Și poate că ar trebui să facem eforturi ca această imagine să devină una pozitivă. Să susținem uh, această activitate. Și când vorbim și de lipsa de date științifice, nu întotdeauna e din cauza sectorului pescăresc. Nu întotdeauna este din cauza pescarilor. De aceea v-aș ruga să facem acest efort și să concretizăm uh, aceste idei. Eu, așa cum spunea doamna președinte, sunt, uh, pre, sunt uh, raportor pentru programul multianual de pescuit al uh, hamsiilor și pot să vă spun că a existat o discuție sub formă de uh, trilog, tocmai pentru a ajunge la o, rezultate concrete. Uh, și uh, pozițiile și rezultatele erau destul de avansate sub președinția spaniolă până când ne-am confruntat cu temeiul juridic și cu intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona. Și atunci aș vrea concret să vă întreb. Credeți dumneavoastră că ne aflăm în condițiile necesare pentru a convoca în luna septembrie un trilog în așa fel încât să imprimăm un nou avans, un nou avânt acestor discuții, pentru că dacă nu vom avea o consecințe negative și anume că uh, încă o dată vom avea o decizie, o propunere din partea Consiliei, o decizie din partea Consiliului, în loc să avem negocieri. Și uh, de altfel noi ne dorim să evităm acest lucru, să avem un adevărat plan negociat. Apoi, aș vrea să știu cum anume comercializarea uh, produselor pescărești afectează acest domeniu de activitate, acest sector de activitate, aceste întreprinderi din domeniu în, la nivel european, pentru că foarte multe plângeri există, uh, mai ales în ceea ce privește țările terțe. Mulțumesc, spune doamna președinte. Uh, nu uitați că domnul ministru trebuie să mai aibă timp să mai și răspundă ne mai mult șase minute, de aceea vă rog încă o dată, pe scurt, concis. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Doresc mai întâi să mulțumesc domnului ministru pentru intervenția sa. Sunt absolut de acord cu prioritățile pe care le-a fixat pentru acest semestru. Poate că e un prioritate pe care, pe care aș fi vrut eu să se pună mai mult accentul și anume prioritatea bugetară. Uh, e acest semestru al bugetului. Bugetul este important. Trebuie să ne asigurăm că nu vor exista reduceri de fonduri pentru politica comună de pescuit. Iată un aspect important și poate că există o răspundere particulară, specială, uh, specifică acestui moment. Apoi, uh, politica comună de pescuit este una deosebit de importantă și în reforma acesteia trebuie să ținem seama de foarte multe aspecte. E nevoie de această colaborare între cercetare și uh, uh sectorul pescăresc. De asemenea, Uh, trebuie să vedem care este lanțul valorii adăugate în acest sector, care este situația producătorilor, pescarilor, celor care lucrează în domeniu, situația peței. De asemenea, ar trebui să analizăm exact modul în care uh, pescarii fac eforturi. Dacă aceste eforturi sunt bine țintite, sunt corecte. Încă ne mai rămân foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți uh, situația. Apoi, durabilitatea sectorului poate fi un element deosebit de important dacă ținem seama și de latura țăr- țărilor terțe. Iată o cale ce merită să fie explorată. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra competențelor Parlamentului, spo- competențelor sporite ale Parlamentului în domeniul pescuitului. Uh, din punct de vedere comercial trebuie să recunoaștem faptul că acest domeniu, acest sector de activitate are o importanță deosebită și Parlamentul are competențe suplimentare în acest domeniu. În al doilea rând, noile posibilități de pescuit. Aici este evident că atât politica de vecinătate, uh, precum și alte politici, pot juca un rol. Uh, mă refer, spre exemplu, la acordul cu uh, Marocul. E un acord pe care trebuie să-l menținem în continuare și să-l continuăm. Și nimic mai mult. Iată, mă opresc aici. Mulțumesc, domnule Sanchez Presedo, spune doamna președinte. Și acum, domnule ministru, aveți ocazia să răspundeți la ultimele două intervenții. Și apoi sunteți liber să vă întoarceți la munca dumneavoastră. Eh, Vreau de Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc eurodeputaților pentru aceste întrebări foarte pertinente începând cu întrebările domnului Stevenson. Cred că am spus deja că problemele legate de aderarea Islandei sunt uh, foarte importante și trebuie rezolvate. Aderarea nu este dominată de interesele de pescuit, dar sigur că pescuitul este un sector foarte important pentru Islanda, așadar este un aspect foarte important în procesul de aderare. Am menționat punctul de vedere al Comisiei, care cred că este foarte clar. Vom uh, monitoriza cu foarte mare atenție aspectele de pescuit în negocierile de aderare și sunt sigur că și dumneavoastră veți face același lucru. În al doilea rând, ați întrebat despre sistemul de tacuri și cote. Cred că este foarte important ca toate statele membre să-și îndeplinească obligațiile sub sistemul actual, pentru că dacă nu, nu avem un teren echitabil pentru toți actorii, ceea ce este foarte important, după cum subliniați pe bună dreptate. Însă, din câte înțeleg, în viitoarea PCP, acesta este unul dintre elementele care vor fi unul dintre elementele care vor fi abordate. Au existat uh, până acum discuții la Vigo și cu privire la tacuri și cote și am luat notă de poziția dumneavoastră în acest subiect. Dar cred că majoritatea statelor membre susțin menținerea sistemului de tacuri și cote. Aceasta este starea de fapt în acest dosar în momentul de față. Trecând la doamna Bilbao, da, ați menționat pe bună dreptate profitabilitatea și problema prețurilor. De asemenea, ați spus foarte corect cât de necesar este să existe transparență. Și eu am spus că eu sunt un mare susținător al ideii de, al ideii de transparență. Nu e vorba doar despre macro, ați menționat și problemele legate de Hamsi. De asemenea, ați menționat rolul pe care îl uh, joacă pescarii. Știu că vă pierdeți răbdarea. Într-adevăr, aveți dreptate întrebându-mă când vom avea progres în acest domeniu, dar vreau să vă rog să mai aveți încă puțină răbdare, pentru că noi lucrăm foarte intens la aceste subiecte și am luat notă de sugestiile dumneavoastră, de asemenea. Sunt sigur că putem să revenim la acest subiect uh, în viitor și să încercăm să găsim o soluție pragmatică cât mai repede posibil. Trecând mai departe la domnul Presedo, Ați uh, vorbit despre problemele bugetare. Eu nu am menționat problemele bugetare, dar sigur că e important să subliniem că dacă ne dorim uh, o politică de pescuit adecvată și durabilă, atunci e nevoie de fondurile uh, necesare. Și știu că în situația actuală creșterea bugetului nu este o prioritate pe ordinea de zi, dar trebuie să avem fonduri suficiente la dispoziția uh, la dispoziție pentru a avea o politică durabilă. De asemenea, ați menționat pe bună dreptate și uh, întreprinderile mici de pescuit sau pescuitul artizanal. Este un punct important și voi uh, monitoriza acest uh, lucru. Discuțiile în Consiliu în ceea ce privește flotele mici de pescuit și pescuitul artizanal fac parte din uh, dezbaterea din dezbatere. Există și o discuție cu privire la definiția acestor, acestor concepte. Această discuție nu s-a încheiat deocamdată, dar, pe bună dreptate, v-ați referit la micile flote, la micile vase și la toate problemele legate de pescuitul artizanal. De asemenea, ați menționat acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului cu țări terțe. Ați vorbit despre Maroc. Protocolul actual uh, expiră la sfârșitul lui februarie 2011. Acesta este un acord foarte important pentru mai multe state membre și continuarea lui va fi foarte importantă, dar după cum știți, în cazul oricărui acord există un studiu de evaluare, iar rezultatele acestei evaluări le așteptăm undeva la sfârșitul lui septembrie. După cum uh, noi, cei de la președinție, respectăm dreptul Comisiei de inițiativă. Așadar, vom aștepta care consideră Comisia că este abordarea adecvată în ceea ce privește acest acord. Doamnă președinte, cred că am răspuns la toate întrebările suplimentare și am luat notă de toate sugestiile făcute. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Iată că acum dumneavoastră știți care sunt îngrijorările și preocupările Comisiei noastre de pescuit. Eu aș fi vrut totuși să ne răspundeți la uh, o întrebare regată de modificarea regulamentului 287 ați evocat faptul că nu trebuie să evităm orice formă de vid juridic și că măsurile tehnice trebuie să fie luate până la finalul anului. Și uh, foarte mulți oratori s-au referit deja la acest lucru. Uh, eu zic că, în principiu, această problemă poate fi rezolvată. Și mai exista o temă subliniată aici și deosebit de importantă pentru comisia noastră, și anume faptul că uh, există reduceri bugetare Uh, care au fost decise, hotărâte la Consiliu, dar noi nu înțelegem de ce. Ceea ce noi uh, considerăm este că este in... inadmisibil să existe astfel de reduceri. Nimeni din uh, toți actorii care lucrează în acest sector nu va putea înțelege aceste măsuri. Știm foarte bine că ne confruntăm cu dificultăți, că acest sector se uh, confruntă cu dificultăți. Iar noi la Parlamentul European avem ultimul cuvânt de spus când vine vorba de cheltuieli. De aceea v-aș ruga să acordați atenție specială acestui uh, lucru și să examinați îndeaproape toate cifrele legate de buget. Cu acesta fiind spuse, domnule uh, președinte, în exercițiu, vă urăm mult succes pe durata mandatului dumneavoastră și vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră aici, în fața Comisiei noastre de pescuit, în Parlament. Vă cer două minute la dispoziție ca să-l însoțesc pe domnul ministru până la ușă. Sí, eh, venga, aunque quedemos pocos, tenemos que terminar el or... Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm cu ordinea noastră de zi, să ne întoarcem la lucrările noastre. Punctul următor de pe ordinea de zi, uh, așa cum a fost ordinea de zi fixată, este tocmai prezent modificarea regulamentului 217-2005 în ceea ce privește uh, restricțiile și reducerile de uh, capturi în Marea Baltică. E vorba de măsuri tehnice care trebuie să fie în anul acesta separate de uh, stabilirea tacurilor. Și având în vedere că tratatul de Lisabona a intrat în vigoare, acesta prevede că măsurile tehnice trebuie să fie uh, hotărâte prin codecizie. Iar ieri, la ședința coordonatorilor, am ajuns la concluzia că, având în vedere că e o temă urgentă și că nu ne dorim să existe un vid juridic anul viitor, în ianuarie, am uh, fost de acord să uh, acționăm rapid, să redactăm raportul și acum am să dau cuvântul Comisiei Europene pentru a ne prezenta această propunere. Nu știu dacă e cineva din partea comisiei care să facă o astfel de prezentare. Există cineva din partea comisiei? Atunci vă rog, aveți cuvântul. A little a uh, brief explanation. Um... Mulțumesc, doamna președinte. O explicație foarte scurtă. În ceea ce privește regulamentul referitor la Marea Baltică și în ceea ce privește măsurile tehnice, anul trecut regulamentul a fost adoptat în 1 octombrie la Consiliu, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Anul acesta, bineînțeles, uh, situația este diferită pentru că trebuie să ținem seama de tratatul de la Lisabona și deci uh, doar măsurile, măsurile tehnice sunt uh, hotărâte prin codecizie și e nevoie deci să obținem un nou regulament. De aceea propunem un amendament în ceea ce privește măsurile tehnice referitoare la Marea Baltică, doar în scopul de a include acele prevederi necesare în uh, regulament. Prevederile sunt o interzicere a aruncării peste bord, a uh, peștelui care poate fi uh, descărcat în mod legal și, bineînțeles, mai există și anumite prevederi legate de anumite zone, anumite regiuni. Deci, după cum vă spuneam, sunt singurele două prevederi care trebuie să treacă din uh, regulamentul uh, referitor la măsurile tehnice în regulamentul propriu-zis și, așa cum spunea și doamna președinte, tocmai pentru a evita un vid juridic în luna ianuarie la începutul anului următor. Uh, toate măsurile tehnice pot fi revizuite într-un viitor apropiat, chiar și cele referitoare pentru Marea Baltică. Și poate că anumite schimbări vor interveni la un moment dat, însă în momentul de față Uh, dorința este tocmai de a deplasa aceste uh, prevederi dintr-un document în celălalt. Mulțumesc! Spune doamna președinte, dorește vreun uh, coleg să ia cuvântul? Nu? Se pare că nu. Atunci, doresc să mulțumesc comisiei și având în vedere faptul că e o temă urgentă, așa cum am spus ieri, Prezentarea proiectului de raport se va face pe 29 septembrie. Termenul pentru amendamente este 5 octombrie, votul în comisie 26-27 octombrie și în principiu ajungem în plen cu acest raport în luna decembrie, tocmai pentru a ne încadra în timp. Și sper să găsim o soluție rapidă la acest dosar. Mulțumesc tuturor! Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume prezentarea unui studiu privind prevenirea capturărilor accidentale de cetacee în apele Uniunii Europene. Acest subiect a fost deja abordat în mandatul precedent. Îmi aduc aminte că a fost discutat în plenul Comisiei de Pescuit și e vorba de un uh, studiu realizat uh, ca urmare a unei colaborări dintre mai multe organisme. Are acum cuvântul domnul Andrews, nu, domnul Mhara, pentru a ne face această prezentare. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru această întârziere, probleme tehnice. Am să fac o prezentare asupra unui studiu pe care l-am elaborat recent pentru Parlamentul European cu privire la reducerea capturilor accidentale de cetacee, un studiu pe care l-am făcut noi în Irlanda și de Universitatea St. Andrews din Regatul Unit. Vreau să mă prezint, mă numesc Dominic Lien și sunt uh, șef al uh, departamentului care se ocupă de unelte de pescuit în uh, Irish Sea Fisheries Board. Să vedem întâi care au fost obiectivele acestui studiu. Am să vă vorbesc apoi despre relevanța și eficacitatea cadrului de reglementare european și apoi câteva concluzii și recomandări. Așadar, Capturi accidentale de cetacee, o problemă globală. Un studiu făcut acum câțiva ani a arătat că 80 de specii de cetacee, uh, unele dintre care balene foarte rare, foarte migratoare, uh, au, sunt afectate de acest uh, lucru. Sunt foarte multe o serie de cadre de reglementare în lume și în Uniunea Europeană, dar dimensiunea acestor capturi este, uh, nu este foarte bine înțeleasă. Știm că este o problemă, dar nu știm exact cât de mare, unde au loc aceste capturi și așa mai departe. Îngrijorarea în Uniunea Europeană uh, cu, de, exemplu, de exemplu, am avut uh, probleme în Golful Biscaya cu capturile de pești pelagici și, de asemenea, în Marea Baltică, uh, capturile accidentale erau de asemenea o problemă. Dar, uh, după cum știți, dolfin, delfinii sunt animale carismatice, așadar uh, publicul este conștient de această problemă și ea trebuie rezolvată. Studiul nostru a luat în considerare un regulament și o directivă a Consiliului care se ocupă de acest uh, subiect, uh, regulamentul 812 și directiva Habitate. Și am uh, evaluat relevanța și eficacitatea acestor regulamente, respectiv directive, și modul în care pot fi îmbunătățite. În ceea ce privește directiva Habitate, care a fost intrată în vigoare în 1992, se spune aici, există un angajament de monitorizare și de reducere a capturilor accidentale de CTC uh, și există o obligație de raportare la fiecare șase ani. Dar în 2004, Comisia a decis că nu se făceau suficiente eforturi și că e nevoie de mai multe, uh, mai multe, o mai mare reglementare. Așadar a apărut regulamentul 812 cum monitorizare, elemente de reducere, de asemenea raportare anuală. Întrebarea este dacă aceste obiective au fost atinse. În ceea ce privește înțelegerea problemei, în primul rând trebuie să vedem care este statutul diverselor specii de cetacee. Și în apele europene nu se cunosc, nu se înțeleg uh, toate datele cu privire la populații. Uh, și avem niște metode care nu sunt foarte eficace. Sunt trei metode Uh, convenționale, și anume uh, metoda de eșantionare pe, bazată pe distanță, de asemenea pe eșantionare parțială și de recapturare. Uh, avem aceste măsuri care sunt oarecum estimative. Iar nivelul lor de acuratețe depinde de zona pe care o acoperă și problema este că acoperirea uh, este destul de lacunară în ceea ce privește populațiile de cetățeni în apele europene. Însă, ceea ce știm despre apele europene, avem uh, cifre indicative cu privire la uh, speciile principale de delfini, balene și alte tipuri de cetacee. De asemenea, avem uh, informații despre Marea Nordului, Marea Baltică și Nord-Estul Atlanticului. E vorba de um, studii de um, studii făcute în uh, 2002 și unele mai recente făcute de CODA. Dar știm foarte puține date despre alte specii, despre populația acestora, uh, dacă există migrări între populațiile din uh, Atlantic uh, și Marea Nordului și așa mai departe. Și avem foarte puține date despre Marea Mediterană și Marea Neagră. Însă, cifrele estimative sunt foarte multe, într-adevăr. Uh, și e foarte greu să, să faci ceva atunci când ai cifre multe, dar nu foarte exacte. am încercat să vedem care este Uh, abundența cifrelor indicative și ne-am bazat pe sondajul Scans 2 și am văzut că avem undeva la 340 de aproximativ de mii de marsuini în uh, această zonă. Și aceleași, cam aceleași estimări și pentru delfinul comun și pentru balena pitică. Iar în Atlanticul de Nord, din nou, avem câteva cifre ca să vă dau o idee de populația de cetacee care se află acolo. Aici vedeți uh, statutul uh, IUCN, care este, oferă o perspectivă de ansamblu cu privire la statutul de conservare, conservare al acestor uh, animale. Marsuinii sunt răspândiți în Marea Nordică și Marea Baltică, de asemenea delfinul comun în Mediteran, cu excepția Mediteranei, este răspândit, iar delfinii cu bot gros uh, sunt uh, amenințați la nivelul populațiilor locale. Însă nu se fac comentarii mai exacte, așadar pentru majoritatea populațiilor se spune că există o abundență a acestor specii. În ceea ce privește modul în care se pot evalua capturile accidentale, există două, uh, patru Uh, metode principale. În primul rând, eșoară la mal, uh, se uh, implică populația locală, pescarii locali și, de asemenea, monitorizarea la nivel local. Um, în Uniunea Europeană avem și observări directe independente, dar, deocamdată, aceste, numai, numai aceste date de la, din observarea directă sunt considerate ca fiind fiabile. Vedeți că în uh, ultimii șase ani am văzut că au existat uh, capturi de aproximativ 135 de animale, dar datele acestea sunt destul de uh, inconsecvente. Atunci când extrapolăm aceste cifre la nivelul flotelor, atunci obținem cifrele pe care le vedeți pe ecran, aproximativ 1200 uh, de uh, marsuini prinși în secile din Regatul Unit, 500 uh, în Franța, vedeți și um, de asemenea cifrele privind delfinii comuni prinși în seci în Regatul Unit și în Franța. Acestea, din nou, sunt extrapolări și acest lucru arată faptul că există probleme în anumite zone de pescuit, iar în alte zone de pescuit nu au existat capturi deloc, capturi accidentale deloc, vreme de șase ani de zile. Deci, uneori, în unele locuri sunt probleme și în unele locuri nu. În ceea ce privește Marea Mediterană și Marea Neagră, aceasta este o poveste total diferită, pentru că sunt foarte puține informații sporadice privind populația, sunt foarte puține programe de observare specifice și nu există niciun fel de activități de observare și sunt de asemenea probleme cu privire la alte specii, cum ar fi, de exemplu, anumite specii de țestoase. În Marea Mediterană nu știm nimic despre populații, știm foarte puțin despre um, capturile accidentale, dar uh, ceea ce știm ne indică că există probleme mari. În ceea ce privește regulamentul 812 și monitorizarea și eficacitatea acesteia, nu au uh, fost uh, prelevate suficiente eșantioane pentru a vedea care este situația. Um, sunt inconsecvențe între datele raportate de statele membre și e foarte clar că nu se monitorizează uh, tocmai zonele uh, unde e nevoie de monitorizare, iar uh, obiectivele de monitorizare sunt foarte optimiste și foarte costisitoare. Problema este că în șase ani de monitorizare nu reușim să, n-am reușit să obținem, obținem o evaluare fiabilă a impactului uh, acestor activități asupra populațiilor de cetacee. Unul dintre obiectivele din regulamentul 812 este acela de a avea uh, capturi de 0,3% maxim. Dar în practică, din păcate, uh, Uh, foarte puține state membre au, au ținut, uh, au ajuns la această rată, au reușit să o respecte. Cele mai multe au hotărât să utilizeze 5% sau 10% ca și uh, rate experimentale, pilot. În uh, anumite zone există un nivel foarte scăzut al capturilor accidentale, adică o captură la 100, un animal la 100 de capturi. Iar rezultatul este că se acoperă Uh, zone foarte mari, dar, din păcate, această rată este aproape imposibil de atins în practică. În uh, Regatul Unit se, ulea, se utilizează ca nivel critic pentru capturile um, accidentale conceptul de uh, îndepărtare potențială biologică. Iar noi, Acest lucru înseamnă un nivel critic peste care acest, aceste capturi reprezintă o amenințare la adresa menținerii populației respective. Așadar, dacă suntem uh, undeva la 4%, acesta poate fi un nivel critic, e, pentru că deja prezintă un pericol pentru conservarea ecosistemului respectiv. Dacă avem undeva Uh, vedeți în, în acest grafic că avem operațiuni de pescuit 25.000 mii uh, și avem o rată de 1 din o captură la 100 de o captură accidentală la 100 de capturi normale, atunci avem un nivel de referință de aproximativ 1%. Uh, deci, vedeți, este o mare diferență uh, între uh, nivelul de monitorizare necesar Uh, și nivelul în care reușești să-ți dai seama unde apar probleme. Deci e nevoie de o mai bună estimare a capturilor accidentale pentru a ști că, într-adevăr, ne aflăm sub nivelul critic. Sigur că există probleme cu acest uh, sistem, pentru că trebuie să vedem cum alocăm nivelurile critice. Vorbim despre animale mobile care uh, se mișcă în apele diverselor state. Cine decide uh, cum se aplică și uh, cine aplică aceste niveluri critice, ICES, STCF sau ACFA, e vorba de multe state terțe și uh, e nevoie pentru aceste activități de o coordinare la nivel uh, european și de un angajament pentru implementarea acestor măsuri. În ceea ce privește măsurile de reducere prevăzute în regulamentul 812 pe 2004, principalul, uh, principala măsură repre, o reprezintă dispozitivele acustice de îndepărtare a cetăcelor. E vorba de dispozitive care emit semnale acustice pentru a previne apropierea cetăcelor de plase. Sunt uh, uh, diverse tipuri de astfel de dispozitive, puteți să le vedeți în poze. Întrebarea este dacă ele funcționează cercetările arată, și s-au făcut multe cercetări în, în ultimii 20 de ani, arată că ele sunt uh, eficace pentru marsuinii uh, și pentru uh, pescuitul cu seci. Însă pentru alte specii situația nu este foarte clară, ele nu se știe dacă sunt eficace pentru delfinii comuni sau delfinii cu bot gros. Uh, așadar, nu, e, nu există o soluție universală pentru toate speciile și avem nevoie de mai multă cercetare în ceea ce privește speciile în pericol. Uh, Întrebarea este dacă ele își îndeplinesc uh, scopul. S-au făcut uh, multe testări, dar deocamdată rezultatele nu sunt fiabile, o rată de, de eșec este foarte mare, durabilitatea lor este scăzută, uh, controlul calității nu este foarte bun, multe companii sunt companii mici care nu au uh, măsuri de control al calității, dar uh, cel puțin bateriile funcționează, deci măcar asta e bine. Alte efecte uh, colaterale, ele includ Uh, excluderea din habitate, dar uh, e nevoie de informații de asemenea pentru a utiliza această măsură. Deocamdată nu e dovedită uh, eficacitatea ei, Uh, și aceste uh, dispozitive nu um, se știe dacă duc la o exudere din habitat sau nu. Există și alte probleme legate de impactul asupra operațiunilor de pescuit, uh, de asemenea chestiuni legate de siguranță, pentru că au fost scurgeri chimice din baterii sau uh, ele câteodată se încălcesc în uneltele de pescuit. Uh, uh, operarea acestora este mai dificilă. Deocamdată aceste probleme pot fi uh, depășite, dar există și îngrijorări absolut legitime. Pot fi monitorizate acestea. Aici e o mare problemă în regulament, pentru că uh, există o lipsă aici. Pare să fie o soluție dezvoltată de Germania și Danemarca, care îi le permite celor uh, care fac controlele să monitorizeze situația. Din păcate, în regulament, obligația de a aduce dovezi rămâne uh, în uh, cârca pescarilor. Deci, pescarii sunt cei care, uh, în uh, practică, trebuie să dovedească că nu au capturi accidentale, ceea ce e foarte greu de făcut și e, până la urmă, la latitudinea lor dacă vor să folosească aceste dispozitive sau nu. Există și alternative la dispozitivele acustice de îndepărtare. Bine, da și nu. Uh, există anumite chestiuni, anumite dispozitive numite reflectoare acustice, ca și cele de la marginea șoselelor, astfel încât să uh, îndepărteze, să prevină apropierea animalelor. Există, de asemenea, uh, dispozitive care pot fi montate pe setci uh, pentru ca acestea să devină mai vizibile pentru ceta De asemenea, sunt niște dispozitive de excludere care sunt utilizate, utilizate testate în traule pelagice, care sunt destul de rigide, se um, taie niște um, spații mari în acestea, astfel încât cetacele să poată trece uh, prin ele. Um, deci e un fel de portiță de salvare pentru animalul respectiv. De asemenea, există și ideea de a închide anumite habitate pe o anumită perioadă de timp sau închidere închidere anumite zone, astfel încât să se interzică pescuitul cu seci o anumită parte a anului. Um, există de asemenea și uh, unelte de pescuit, uh, așa numite prietenoase cu cetaceele. Întrebarea este dacă toate acestea funcționează. Ei bine, eficacitatea nu a fost demonstrată în cazul niciuneia. Unele dintre ele sunt promițătoare. De exemplu, s-au făcut încercări, uh, testări cu um, plasele acustice și uh, dispozitive de excludere, care reduc într-adevăr capturile accidentale, uh, dar de asemenea, acestea, din păcate, lasă să se piardă și uh, parte din capturile vizate, deci nu sunt foarte rentabile. În ceea ce privește uh, închiderile zonare și închiderile pe anumite perioade de timp, acestea um, sunt chestiuni temporare, sunt soluții temporare. Și în ceea ce privește uh, viabilitatea economică a acestor unelte se pun întrebări. Deci, în momentul de față, uh, Uh, dispozitivele acustice de îndepărtare sunt cea mai bună soluție pe piață, cu toate că au uh, anumite limitări. Așadar, ce putem să, care este concluzia în ceea ce privește eficacitatea directivelor habitate? Am analizat uh, date din baza de date a Uniunii Europene și din rapoarte ale organizațiilor de profil și am văzut care sunt, um, care sunt amenințările cu privire la populație și efectele adverse. Și în momentul în care am analizat aceste date, am văzut că aceste date sunt contradictorii între diversele rapoarte. De exemplu, pentru uh, marsuinii din uh, Marea Nordului, uh, rapoartele spun Uh, unele rapoarte spun că uh, impactul este foarte negativ asupra populațiilor de acolo și alte rapoarte spun că impactul este oarecum negativ. Uh, nu se face o diferențiere clară între amenințări și presiuni și, așadar, care sunt problemele de bază? Directiva Habitate nu pare să aibă niște obiective clare, nu există niște orientări cu privire la raportarea, obligația de raportare a statelor membre. Se, practic există o suprapunere cu regulamentul 812, dar nu se face nicio legătură între cele două acte normative. De asemenea, Uh, se gestionează uh, animalele migratoare, dar doar la o distanță mică, uh, se ignoră monitorizarea capturilor accidentale și majoritatea statelor membre au considerat că este mai ușor să înființeze așa numite zone protejate, care, din păcate, sunt ineficace. Așadar, concluzia noastră a fost că trebuie regândită directiva habitate și poate că atunci elementul acesta de uh, Uh, captura accidentală a cetățenilor ar fi mai bine monitorizat prin uh, altă măsură. În ceea ce privește eficiența costurilor, n-am putut să evaluăm eficiența costurilor legate de directiva Habitate, pentru că nu se știe cum au abordat statele membre acest element, dar există două elemente legate de costuri pe care le-am analizat. În primul rând, costul programelor de observare și apoi costul utilizarea dispozitivelor acustice de îndepărtare, inițiale și apoi anuale. În ceea ce privește programele de observare, Uh, am primit informații de la statele membre. E vorba de uh, aproximativ 9500 de zile de monitorizare și costul a fost undeva pe la 5300 de euro, iar uh, numărul de animale prinse a fost de 135. Deci ați spune că costul per animal nu reflectă într-adevăr valoarea acestor activități, dar au existat uh, și anumite activități de acreditare a uh, pescarilor în aceste, uh, în aceste activități de observare, ceea ce a fost bine. În ceea ce privește costul uh, dispozitivelor acustice, e bine, uh, prețurile lor sunt foarte diferite. Uh, sunt undeva între 6.000 și 10.400 de euro, iar uh, prețul pentru întreținere și pentru costuri de reînnoire sunt estimate între 400 de euro și 84 de mii. Probabil că undeva media e pe la 3 mii pe an. Deci costurile nu sunt nesemnificative și uh, fiabilitatea scăzută a acestor uh, um, dispozitive i-a descurajat pe pescar de, al, de la a le utiliza. Așadar, Întrebarea este dacă regulamentul 812 este eficace din punct de vedere al costurilor. E nevoie de cifre mai exacte, dar costurile de observare sunt foarte ridicate. E nevoie de asemenea de o mai bună coordonare și integrare. Uh, trebuie ca activitățile de observare să fie mai bine țintite, ca 3-4 state membre uh, să nu mai monitorizeze toate aceleași zone, pentru că atunci își uh, suprapun activitățile. Costurile așadar sunt foarte ridicate și întrebarea se pune cine suportă până la urmă costurile pentru a încheia. Își îndeplinește obiectivele uh, regulamentul 812. Răspunsul este parțial. Da, într-adevăr, am îmbunătățit nivelul de cunoștințe despre capturile accidentale de cetacee, pentru că ne dăm seama că la început nu știam nimic, apoi încet am început să ne dăm seama unde sunt probleme și unde nu sunt probleme. Însă, concluzia este în continuare cea pe care v-am spus-o. Nu avem o evaluare fiabilă a impactului vreme de șase ani de zile în care acest regulament a fost în vigoare. Așadar, um, măsurile de reducere sunt uh, doar uh, pe jumătate eficace, dar sunt foarte costisitoare. Uh, iar aceste activități de monitorizare lacunare nu sunt eficace. Iar uh, directiva Habitate trebuia să fie un instrument util, dar din păcate a reușit să aducă mai multă confuzie, pentru că uh, există elemente contradictorii, se suprapune de asemenea cu uh, regulamentul 812. Ce ar trebui să facem? E bine, e nevoie de activități de evaluare a populațiilor din Marea Mediterană și din Marea Neagră. E de, nevoie mai, de o mai bună coordonare pentru a vedea care este statutul populațiilor, care sunt obiectivele de conservare și de Uh, punctele critice, respectiv de limitele pentru uh, capturile accidentale, e nevoie de o mai bună flexibilitate și coordonare a monitorizării, să, pentru ca să nu mai existe oameni care să facă aceleași lucruri și să scadă costurile. Monitorizarea trebuie să fie integrată într-o, uh, într-un cadru mai larg de monitorizare a ecosistemelor și pescuitului și, de asemenea, trebuie să utilizăm noi tehnologii în monitorizare. De asemenea, trebuie să analizăm uh, situația dispozitivelor acustice, trebuie ca acestea să fie mai bine, uh, mai robuste și mai operaționale. De asemenea, e nevoie de uh, stimulente pentru pescari, uh, stimulente echitabile. Eu am pus aici stimulente între ghilimele, uh, dar aceștia trebuie să fie încurajați să adopte măsuri de reducere a capturilor accidentale. Să nu uităm că există și alte specii protejate și acestea trebuie să fie monitorizate. Trebuie să se facă o legătură clară între regulamentul 812 și directiva Habitate. Iar în ceea ce privește uh, nevoia de a monitoriza uh, capturile accidentale și dacă aceasta ar trebui să rămână în directiva Habitate sau în regulamentul 812, trebuie luată o decizie și în acest sens. Am să mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, domnule Rihan, pentru această prezentare. Deși pe mine, în mod normal, această temă nu prea mă interesează, dar mi s-a părut foarte interesantă prezentarea dumneavoastră, analiza, concluziile, prezentarea pe ansamblu. Uh, acum are cuvântul domnul Valesa. Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim chciałem przeprosić, zaraz będę musiał pójść na posiedzenie komisji, której również jestem członkiem. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte. Va trebui să intervin rapid pentru că trebuie să mai merg și la o altă comisie. În ceea ce privește Marea Baltică, din câte știu eu, nu au existat probleme. Există date pe care le avem dintr-o, care și care provin dintr-o observare indirectă a populației uh, de marsuini din această zonă. Însă nu știm foarte bine cum este repartizată această populație, cum anume putem să evaluăm uh, eventualele capturi accidentale. Și Uh, știm foarte bine că un astfel de proiect de monitorizare s-ar putea înscrie în uh, linia bugetară Life Plus. Scopul fiind să reducem capturile accidentale în uh, Marea Baltică. Pentru că e vorba de o populație redusă, în care reproducerea este redusă. Dar și costurile poate că ar fi mai ridicate decât în alte zone unde populația este mai mare, în alte habitate care poate uh, ar avea nevoie de mai multă protecție. Dar, având în vedere că nu avem date suficiente uh, în ceea ce privește populația din Marea Baltică, și că nu avem date suficiente pentru a ști care sunt efectele negative, nocive ale unor astfel de setci, uh, poate că uh, decizia ar trebui să fie luate referitor la uh, pescuitul din aceste regiuni. Și uh, ceea ce privește regulamentul 812 bară 2004, nu ține seama de costurile sociale pe care aceste uh, măsuri le-ar putea uh, implica și sunt costuri foarte ridicate. În 2006-2007, Polonia a introdus un program de monitorizare are, și a modului în care sunt utilizate aceste seci și a, uh, modul în care sunt uh, utilizate aceste uh, dispozitive acustice de îndepărtare. Încercăm să vedem acest lucru nu numai în zona Mării Baltice, dar și pe o scară mai extinsă. Și o vom prezenta Parlamentului și Consiliului în ianuarie. Am prezentat concluziile acestui studiu în ianuarie 2009 Parlamentului și Consiliului și uh, Uh, din păcate, Comisia însă nu și-a îndeplinit obligațiile. Și având în vedere toate aceste uh, elemente, aș dori să întreb reprezentanții Comisiei, care este situația acum și când anume vom avea rezultate uh, referitor la... În primul rând, voi da la domnul Ryan și nu știu si por la comisión alguien le va putea poder responder, pero por el momento se lo voy a dar al señor Ryan. Okay, well, well firstly uh, I'd like to say that I'm not a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 Uh, consecvente, coerente unele cu altele. Nu știu. Știu că problema secilor în Marea Baltică este o problemă politică și nu pot eu să găsesc o soluție acum. Am avut o situație uh, similară în ceea ce privește plasele uh, utilizate în largul coastelor Irlandei pentru prinderea tonului. Dar înțeleg ce spuneți. Într-adevăr, în cadrul acestui concept de punct critic în, în Marea Baltică, poate că acest concept nu va funcționa pentru că aveți uh, populații reduse. Dar uh, în cealaltă întrebare, din păcate, este una la care nu pot să răspund. Gracias, señora Santos. Mulțumesc. Care cuvânt acum doamna Santos? Um, good morning. Um, The, I would just like to, to inform... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă informez că în ceea ce privește regulamentul 812, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului anul trecut primul raport pe marginea acestui regulament, plecând de la evaluările pe care le-am primit din partea statelor membre. Iar în ceea ce privește Marea Baltică, într-adevăr, am cerut ca o evaluare științifică să fie realizată de către ICES dar nu am primit toate datele și informațiile necesare pentru a trage concluzii întemeiate. De asemenea, trebuie să prezentăm un al uh, doilea raport pe marginea acestui regulament, un raport pe care suntem în curs să uh, să suntem pe calea de a-l pregăti și îl vom prezenta uh, până la finalul anului Parlamentului și Consiliului. Și vom îl prezenta pe baza datelor obținute din 2004 încoace, în așa fel încât să putem trage concluzii și să putem fixa care ar fi etapele următoare de asemenea, studiul care a fost prezentat acum astăzi de Dominic este foarte important. Am cerut ICES să facă un astfel de evaluare, am cerut acest lucru și statelor membre. Și acest lucru se referă și la alte aspecte legate de acest regulament. Eh, Mulțumesc, doamna Santos. Și acum are cuvântul doamna Rodus. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare interesantă, însă eu sunt frustrată. Pentru că mă gândesc de câte ori a trebuit să spuneți nu avem date. Acest lucru mă îngrijorează foarte tare și vă întreb, pentru că întotdeauna aud acest lucru, mai ales când vorbesc cu oamenii de știință, că nu există date, ce putem noi să facem aici în comisie, astfel încât în sfârșit să avem o situație mai bună în ceea ce privește datele. Sí, Stevenson. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc domnului Rihan pentru această prezentare foarte interesantă. Chiar dacă a spus că uh, nu avem estimări precise pentru capturile accidentale, știm că acestea totuși au, uh, sunt, sunt destul de mari. Îmi aduc aminte când am mers și am vizitat uh, zone de pescuit în Pacific, a fost o delegație a uh, comisiei noastre și când am văzut eforturile ce se fac pentru a se asigura că nu există capturi accidentale, mai ales în ceea ce urește delfinii și așa mai departe, e bine, uh, am văzut chiar că la un moment dat sărau în apă și încercau să împingă dolfinii să iasă din acele seci ca să-i salveze. Și vedem că, da, e o, o situație dificilă. Oamenii plonjează pur și simplu în apă ca să se asigure că nu sunt capturați în mod accidental delfini. Ori aici, în uh, Europa, se pare că sunt foarte multe ezitări și nu există informații, date precise, ceea ce mi se pare absolut incredibil. Nu pot decât să sper un lucru și anume că Plecând de la acest studiu, va fi o bază bună pentru a lua în sfârșit măsuri și pentru a ajunge la acel punct critic, la acea masă critică. Uh, mi-aduc aminte că uh, în Scoția era o imagine a unui Când eram mic, uh, aveam ocazia să văd foarte mulți marsuini în Scoția, dar nu mai e cazul și astăzi. Pentru că aceștia au fost, uh, au fost uh, capturați, au dispărut, pur și simplu au dispărut. Și nu putem să continuăm așa. Sí, gracias, señor Stevenson, señor Lavín. Mulțumesc, care cuvântul doamna Lovin. <clears throat> Thank you, Mrs. Chairman, and uh, I just wanted... Mulțumesc, doamna președinte. Doream să vă mulțumesc pentru această prezentare, domnule Rihan. Pentru că e o prezentare plină de informații, cu un ritm uh, destul de susținut și înțeleg foarte bine că ați făcut o analiză destul de aprofundată. Uh, studiul este foarte interesant și vreau să vă spun că da, sunt de acord și cu domnul Stevenson. Și anume că în momentul când uh, știu că există foarte multe CTAC care pur și simplu au dispărut, chiar și în țara mea de Baștină. Și cred că e un subiect care trebuie neapărat analizat, aprofundat, căruia trebuie să se găsească o soluție. Și studiul, studiul dumneavoastră este un pas în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Gracias, señor Lovin. E... Eh, mulțumesc, doamna Lovin. Domnul Rihan, mai doriți probabil să faceți un comentariu? Vă rog, aveți cuvântul. Yeah, well, a couple of comments. Da, câteva comentarii. You have to understand as well, there's a lot of fisheries involved here. Sunt multe specii de pești implicate. Și uh, s-ar putea ca anumiți, uh, anumite specii să fie monitorizate degeaba. Banii ar trebui să meargă pentru lucruri mai utile. Trebuie să identificăm problemele am văzut uh, recent ce s-au făcut, niște povești de succes. Deci trebuie să fim mai atenți, mai rezonabili cu în felul care cheltuim banii. Uh, soluția nu este una miracol, uh, trebuie să fie uh, aplicate soluții în funcție de specie de pește. Dispozitivele acestea acustice pot să funcționeze sau nu, depinde foarte mult. Nu avem toate răspunsurile la dispoziție. Însă avem totuși niște statistici și estimări rezonabile pe baza cărora putem să extrapolăm. Uh, dar și pe, pe, întregul, pe întreaga lume depinde foarte mult de zone. Uh, americanii sunt foarte buni la monitorizarea anumitor specii. Noi avem alte posibilități cred că regulamentul trebuie să fie mult, mult mai bine țintit. În momentul de față este mult prea larg, uh, mult prea vast, uh, dorește să facă lucruri acolo unde nu este necesar să se uh, acționeze. Uh, poate că vi se pare că sunt prea pesimist, dar asta este firea mea și sunt cam pesimist în ce privește acest regulament, dar așa ca să fim în apărarea comisiei, trebuie să spun că ei au reușit să achiziționeze uh, o tehnică uh, standard care, până la urmă, cred că îi va ajuta să acționeze mai bine. Și acest format uh, standard va permite, probabil, uh, e vorba de raportare, uh, un raport mai rațional, mai pragmatic. Mulțumesc foarte mult, domnule Rihan, pentru prezentare. Mulțumim și comisiei. Și iată că am terminat acest punct de pe ordinea de zi. Punctul următor e chestiuni diverse. Nu avem nimic de adăugat și trecem direct la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume comunicarea președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori. În principiu le cunoașteți, punctul cel mai important Uh, pe care vom încerca să-l abordăm imediat în momentul în care vom relua lucrările în luna august, se referă la problemele de aplicare ale tratatului de la Lisabona. Uh, pe timpul verii voi încerca și veți încerca și dumneavoastră să reflectăm la acest subiect. Vom organiza o ședință a coordonatorilor în așa fel încât să pregătim acest subiect pentru uh, prima noastră ședință de la sfârșitul verii, la sfârșitul lunii august. Dacă nu sunt obiecții, foarte bine, atunci vă mulțumesc tuturor a, domnul Gallagher și după aceea doamna Rodus doresc să ia cuvântul. Domnul Gallagher. Două aspecte, doamna președinte. Următoarea ședință pe 30 august uh, vom discuta despre buget. O să încerc uh, să trimit pe cineva să mă înlocuiască pentru că o să fiu în deplasare. Apoi propun să votăm, sau mai bine zis să nu votăm, pentru că depinde mult de la ce, la ce oră se ajunge. Unii nu pot să ajungă la ora 3 după masă. Aș dori totuși să vin la ședință, uh, la această ședință legată de, de Macron și de tratatul de la Lisabona, dar, bineînțeles, între timp o să adun mai multe date. Mi-ar place foarte mult să vină la ședința din august, nu pot, poate în septembrie să deplasăm. Sper că sí, pero yo en este nu no le puedo dar a usted ningún din păcate, deocamdată nu vă pot da nicio informație pentru că nu o am la dispoziție. Va trebui să așteptăm uh, finalul concediului de vară pentru a ști exact care sunt informațiile, să vedem cam cum anume ne vom organiza, uh, care va fi momentul de vot. Uh, ceea ce vă pot spune este că mai întâi voi discuta cu secretariatul, însă ce vă propun, ce vă promit este că uh, Uh, vom fixa uh, ședința de vot, însă nu de la bun începutul ședinței. Eventual am putea să o fixăm uh, cu începere de la ora 5, în așa fel încât marea majoritate a deputaților să aibă timpul să, necesar la dispoziție să ajungă. Vom vedea cum o face, într-adevăr acest lucru ar putea pune probleme dacă am organiza ședința de vot imediat la ora 15. Vă mulțumesc pentru observație, vom lua notă de această sugestie și în funcție de ordinea de zi vom încerca să punem uh, ședința de vot un pic mai târziu, nu chiar la începutul ședinței. Doamna Rodus. Mulțumesc și eu vreau să revin la problema noastră de principiu cu privire la statutul de observator. Vă mulțumesc pentru că a sfârșitul vacanțelor avem acest punct suplimentar pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor. Trebuie să luptăm și să discutăm intensiv despre acest lucru. Vreau să propun ca acum, în perioada de planificare a a, nu ar ședințe următoare, ci a ședințele după aceea, să ne gândim să includem și această discuție. Dacă vor exista probleme grave, atunci va trebui să discutăm încă o dată cu grupurile noastre politice, pentru că dacă vrem să luptăm în, pentru măsurile pe care le-am discutat ieri, vreau să repet acest lucru pentru toți colegii, atunci avem nevoie fiecare dintre noi de sprijinul uh, Uh, grupurilor noastre politice, astfel încât la sfârșit să, poatem, să putem să spunem uh, da, așa vom proceda, așa vom merge înainte. Deci vă rog să includem acest lucru în planificare pentru că pentru mine uh, această abordare este foarte, foarte importantă. Foarte bine, atunci așa vom face. Atunci, în afară de faptul că trebuie să vă comunic exact cum anume va fi ordinea de zi pentru ședința următoare, vom comunica și pe marginea acestui subiect. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au rămas până la finalul acestei ședințe. Vă urez o vară plăcută și vă urez să vă odihniți și să vă întoarceți la următoarea ședință de la finalul lunii august plin de energie. Mulțumesc tuturor, se suspendă ședința.